responsabilul de turism pentru SPD și care poate crea probleme și există posibilitatea de a exista un conflict de interese. Vă mulțumesc pentru această informație.